de astăzi. Următoarea uh, reuniune va avea loc mâine, 24 martie 2009, de la ora 9, de la ora 11.50, de la 12 la ora 13 uh, și de la 4 la 8. Uh, ordinea de zi este pe internet.